Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi uh, colegi. În această sală n-am mai avut niciodată reuniune până acum, comisia noastră, și constatăm de asemenea că nu avem un sistem uh, de votare electronică în această sală. Astăzi însă nu avem numai o dezbatere controversată, ci avem și un vot foarte strâns și nu putem să numărăm votul dacă nu avem un sistem electronic. Deci avem două variante acum. Una este să începem cu dezbaterea în prima parte a reuniunii și la ora 11, de fapt 10.45 să ne oprim uh, în această sală și să trecem în altă sală la ASP 5G2 unde avem sistem de votare electronică sau să amânăm voturile toate pe luni 5E2, îmi cer scuze, și uh, dacă nu, să uh, mutăm votul pe luni la Strasburg. Deci putem începe cu dezbaterea și vreau să întreb uh, coordonatorii dacă sunt de acord să schimbăm sala de la 10.45 și să trecem la vot în altă sală. Good morning. There is translation, eh? Yeah. yeah. E interpretare, nu? Întreabă... Mulțumesc, domnule președinte. A zis la 11 fără un sfert, nu? 11 fără un sfert să încheiem aici. Păi mi-e teamă că o să avem o problemă de prezență. Pentru că foarte mulți colegi mai au și alte reuniuni sau mai aveau alte întâlniri, poate. Eu nu pot garanta că vom mai fi uh, în număr atât de mare și la vot. Pentru noi ar fi mai bine la șapte luni la Strasbourg. Bine, mulțumesc. Ismail Ertuc, te rog. Noi putem să acceptăm această procedură. Eu pot să vă garantez că oamenii noștri o să fie prezenți toți. Robert, eu n-am înțeles foarte bine ce a zis Ismail. Ai zis că ești de acord cu luni, Ismail? Da, noi înțeleg... Nu, nu... Am înțeles că a zis că e mai bine să votăm uh, luni? Nu, el a zis că e mai bine, el e de acord cu 11. A, și pentru noi e bine 11. Găzine, te rog. Da, eu sunt de acord cu 11 și pentru mine ar fi mai bine decât luni, pentru că luni avem o reuniune importantă la grup și mă gândesc că poate grupul tău fiind mare, ai putea totuși să garantezi să vină mai multă lume. Că de obicei sunteți unul în plus și acum poate sunteți cât trebuie. Meia Kilonen. Everything works as long we have totul e în regulă atâta timp cât uh, avem uh, acest, uh, avem mesajul care trebuie, care trebuie să treacă, și, dar nu vrem o reuniune fără vot. Pentru noi nu suntem prea mulți, dar pentru noi e bine 11 astăzi. Peter Lundgren. Peter Lundgren și eu prefer astăzi, nu luni. Canada? Ne. Mr. Van de Kamp, you are the only one. I want an electronic... Domnule Van de Kamp, uh, eu vreau un vot electronic despre această problemă acum. The vote is open. Votăm, s-a deschis votul, a votat toată lumea, majoritate absolută, bine. Mulțumesc foarte mult, Vin Van de Kamp. Herr Pieper. Um... Domnul Pipă, da, îmi pare foarte rău. Nu știu cum este posibil, din punct de vedere al regulamentului, să amânăm un vot cu două ore. Ce aș vrea să spun e că între 9 jumătate și 12 sunt voturi la, despre descărcarea Comisiei și descărcarea Parlamentului la Comisia pentru Bugete și deci chiar în același timp și o mare parte dintre noi și eu, care sunt, de exemplu, raportor uh, pentru Parlament, trebuie să mă duc acolo din punct de vedere al organizării muncii, este destul de incredibil totuși. Înainte lucrurile erau bine separate, puteam participa peste tot și acum vine o procedură care s-a schimbat complet, s-a întors pe dos și, de fapt, schimbă majoritatea politică. Și nu poate să se accepte așa ceva. Eu cer secretariatului comisiei să mai se uite odată la procedura juridică, dacă este posibil, așa ceva, cel, dacă nu, eu o să mă plâng la președintele Parlamentului despre cum se procedează aici. Peter Van Dalen. Domnule președinte, întrebarea e, n-avem decât două alternative astăzi la 11 sau luni seara, pentru că niciuna dintre ele nu e foarte interesantă. Pentru mine, luni, de exemplu, nu e foarte bine. Avem și o a treia variantă, eventual? Văd că lângă dumneavoastră avem trei colaboratori care pot urmări foarte bine voturile. Nu credeți că putem să ridicăm mâna la vot? Durează mai mult, poate, dar totuși avem timp. Și aveți colaboratori, de exemplu, aici, care poate să vă ajute și poate funcționează. Da, în primul rând și eu sunt de 12 ani în Parlament și e pentru prima dată că mi se întâmplă să cerem o sală cu vot și să nu ni se dea una cu vot electronic. De ce vreau să văd ce părere aveți? Știu că doi sau trei dintre dumneavoastră mai au un vot în același timp, dar poate că se poate găsi la un grup un, o persoană de schimb pentru o oră jumate, o persoană care să înlocuiască pe altcineva pentru ca să reușim să votăm. Eu cred că la 11 vom putea avea o prezență așa cum trebuie, astfel încât nimeni să nu trebuiască să aibă dezavantaje din cauza acestui amânări. Și dacă nu se poate, atunci nu facem, nu amânăm. Și deci eu cred că mai aveți o oră jumătate, totuși timp după aceea, pentru că mai avem luni, după cum a zis și Ghizine, o problemă din cauza altor impedimente. Poate reușim. Și Dominic Riche e în aceeași situație ca dumneavoastră, dar eu cred că reușim în, să rezolvăm. Dacă nu, azi după amiază la 15 ar mai fi o variantă, dar indiferent de toate aceste posibilități, eu cred că se poate să amânăm, din punct de vedere al regulamentului, se poate amâna un vot, însă sigur vreau să găsesc o soluție care să convină tuturor, pentru că e vorba de un vot foarte strâns și după aceea dacă pierde cineva pentru că n-a avut destui oameni în sală, aceasta nu este acceptabil democratic vorbind. Deci, eu zic să începem acum, încercăm la 10 jumate, dacă primim semnal că puteți fi înlocuit, atunci votăm și dacă nu, o să amânăm pe luni, de exemplu. Dacă vi se pare acceptabil, facem așa atunci. Bun, atunci haideți să începem. Ce anume? Chairman. Yeah. Domnule președinte, dați-mi voie am tot respectul pentru dumneavoastră, însă nu există aici vreo procedură oficială și eu sunt deputat european de mult timp și nu mi se pare normal ca orarul la care se votează să fie modificat. Mulți dintre noi suntem membri la două sau trei comisii și deseori trebuie să votăm în două comisii în același timp și este răspunderea uh, grupurilor noastre să găsească un om de înlocuit. Însă nu e ca și cum un, un deputat trebuie să se asigure că are o rezervă. Luni seară, deja, oricum, așa cum a spus doamna Maisna și alții, iese din uh, dezbatere. Toată lumea are propriile sale aranjamente, propriul său program. Am hotărât 10.45 sau 11, putem să primim o altă sală și putem să votăm punem punct aceste dezbateri. Este nefericit, sper să nu se mai întâmple și uh, aș prefera ca această decizie să fie respectată. No, it's a... No, no, you must, first you must listen what... Mai întâi trebuie să ascultați ce am spus. Am spus că voi ajuta până la 10 jumate și când grupul PPE spune că a găsit o înlocuire pentru domnul Piper, atunci e bine, votăm. Dacă nu, nu luăm o decizie. Aceasta este ce am auzit eu la interpretare. Eu nu sunt responsabil pentru interpretare, spune președintele. Am spus că aștept. Peter heard it. He said Monday. So. Peter Van Dalen's not stupid. Gesine. <laughs> uh, chairman, Chairman, Did you check whether the room we could vote in? Puteți să verificați dacă sala aceea este liberă la ora aceasta deja, sala 5-2? Am încercat, nu se poate. Nici măcar plenara nu se poate folosi. Pentru a ajunge în plenară, procedura e prea lungă, deși e liberă plenara. Îmi pare rău, Michael, dar vreau să spun de ce Jackie e atât de furioasă și eu o susțin. Tu ai spus în engleză și am ascultat cu direct. O să vedem dacă PP-ul găsește o înlocuire și dacă nu, votăm luni. Așa ai spus. Și de aceea eu obiectez și sunt de acord cu Jackie pentru că nu votăm luni. Imposibil să votăm luni. Deci te rog să retragi acest lucru. Luni nu este o alternativă. Ai dreptate, dar pentru unele grupuri, luni nu este în regulă. Trebuie să așteptăm până la 10 jumătate și după aceea sper să găsiți o înlocuire. Eu o să-l cer pe domnul, o să rog pe domnul Broc să vină. Foarte bine, o să vină, sunt sigur. Bine. Also,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 So, bevor wir mit dem Punkt 6 Bun, atunci o să începem la punctul 6 de pe ordinea de zi și vom dezbate despre sistemul de pază europeană de frontieră și de coastă. Dar înainte să facem acest lucru, aș vrea să vă amintesc că în ultimele 14 zile la Bruxelles am uh, trăit multe ce nu le-am fi imaginat că putem trăi aici și aș vrea să vă rog să faceți liniște, pentru că săptămâna dinainte de Paște s-a întâmplat ceva îngrozitor, atentatele teroriste de la aeroport și de la metro la Malbec. Nu am fi putut să ne imaginăm. Bruxelles uh, s-a schimbat complet și situația noastră s-a schimbat complet. De exemplu, noi nu știam în săptămâna aceea cum o să ajungem acasă, nu știam nimic, uh, toată zona în jurul Parlamentului s-a schimbat, a trebuit să se supună unor reguli, la aeroportul s-a închis. Nu știam dacă vreunul dintre noi a fost uh, victimă. Cei care sunt aici ar, au avut noroc pentru că am fi putut să fim acolo. Deci, uh, eu cred că trebuie să ne gândim la aceste evenimente și să ne transmitem condoleanțele familiilor și să ne gândim la victime. Și pentru că noi suntem aici în Parlament și deci uh, ar fi putut să ne lovească și pe noi, aș vrea să vă rog să vă ridicați pentru un moment de reculegere întâi. Okay, deci- bedanke mich. So, wir kommen dann Bun, acum trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, propunerea pentru un sistem de pază europeană de frontieră și de coastă. Raportoare este doamna Marie Cristina Arnautu și aveți cuvântul, vă rog. Merci, Monsieur le Président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, pregătind acest raport, aveam o singură preocupare. Un singur principiu era pentru mine important. Apărarea <clears throat> compatrioților mei și a popoarelor din Europa. Ținând cont de circumstanțele actuale, de-a dreptul dramatice, tocmai le-ați menționat, domnule președinte, și așa cum ne le-au reamintit atentatele de la Bruxelles, n-are sens acum să ne mai certăm uh, pe chichițe juridice, ci să facem o alegere hotărâtă. Această criză migratorie ne obligă să găsim răspunsuri care să țină cont de gravitatea evenimentelor și de așteptările popoarelor noastre. Noi toți avem o răspundere, o răspundere istorică, pentru că istoria ne va judeca pentru deciziile pe care le-am luat sau pe care nu le-am luat. Imigrația masivă, care durează de decenii în Europa și care în ultimii ani a luat o amplare fără precedent, a avut uh, efecte pe plan economic, social, cultural, sociologic și de civilizație. Și totuși, în pofida faptului că în majoritatea țărilor noastre rata șomajului este foarte ridicată, în pofida faptului că în multe orașe din Europa există o explozie a actelor de mică delicvență și inclusiv de terorism, uh, și știind că toate acestea sunt legate de fenomenul de imigrație, în pofida faptului că ne dăm seama că aceste populații sunt greu de integrat și de asimilat, avem străini care ajung în uh, uh, număr foarte mare, milioane pe solul nostru. Multe state membre nu acceptă decât foarte puțini refugiați sau chiar niciunul. Unii lideri politici și unii tehnocrați din Bruxelles continuă însă să ceară ca popoarele noastre să facă loc pentru noi veniți, pentru că altfel sunt acuzați de rasism. Dragii mei colegi, eu cred că nu mai putem să tolerăm această situație. Este datoria noastră să ținem cont în munca noastră de cât de exasperați sunt compatrioții noștri. Pentru ei, imigrația nu este o șansă, ci mai degrabă o problemă și drept dovadă vă dau sondajele care tot sunt publicate unele după altele și care demonstrează faptul că politica de imigrație este prima sursă de îngrijorări pentru europeni înainte de problemele economice sau de șomaj. În Malta, în Germania, în Italia, în Franța și în majoritatea statelor din Uniunea Europeană, populațiile se uh, întreabă și sunt indignate atunci când sunt uh, obligate să accepte relocalizări, relocalizări hotărâte de instanțele europene, fără ca lor să li se fi cerut părerea. Țările de la Visegrad au înțeles foarte bine, pentru că au luat hotărârea să-și apere frontierele și să protejeze ruta din Balcani. În această privință, cred de altfel că Victor Orban, care uh, dorește să-și consulte poporul înainte de sfârșitul anului ca să știe ce părere au oamenii despre localizarea imigranților, ei bine, Victor Orban are dreptate și ar trebui să urmăm exemplul. În fiecare zi tot primim știri despre cum spațiul Schengen nu mai funcționează bine și ca, cum criza migratorie are consecințe nefaste. Ieri am aflat de la uh, agenția de presă austriacă care cetează mai multe surse europene că unul dintre teroriștii din Bruxelles a lucrat la Parlamentul European în 2009 și în 2010. În urmă cu câteva zile ni s-a dezvăluit faptul că unul dintre cei care s-au explodat la Bruxelles, Ibrahim El Bracawi, a fost expulzat din Turcia în 2015. Știm că sute de jihadiști au revenit din Siria, din Irak și din Libia pe teritoriul european și circulă fără niciun fel de probleme în cadrul spațiului Schengen. Unul dintre ei, de naționalitate siriană, este bănuit că comanda o miliție la Alep și că a comis crime de război și el tocmai a fost arestat în Germania, dar câți alții ca el se află în libertate? Mai multe mii, dacă este să dăm crezare cuvintelor domnului Eh, președintele al Europolului, care a vorbit în urmă cu câteva săptămâni. Știm foarte bine că mai mulți jihadiști se ascund printre emigranți, așa cum ne-au dovedit și atentatele de la Paris. Acești teroriști știu foarte bine că ei pot să beneficieze de ajutorul unor simpatizanți sau a unor apropiați în acele cartiere unde salafiștii sunt majoritari. Știm foarte bine că au avut loc sute de agresiuni sexuale la Chion și în alte orașe europene, Uh, în um, ajunul anului nou și au fost comise de către imigranți care veneau mai ales din Maghreb. Știm foarte bine că imigrația clandestină alimentează rețelele criminale și grupurile de um, intermediari, de facilitatori cinici, care permit imigranților să treacă de pe un mal pe altul și îi folosesc, de exemplu, pentru a transporta droguri. Răspunsul statelor membre și al Uniunii Europene trebuie să fie mult mai ambițios. Trebuie să punem capăt imigrației clandestine și trebuie de asemenea să punem capăt activității facilitatorilor și a celor care comit tot felul de acte ilegale fără niciun fel de scrupul, pentru că numai așa putem să garantăm securitatea teritoriilor noștri. Știm că motivele Um, plecărilor masive de imigranți nu sunt rezolvate. Situația din Siria, din Irak, din Libia și din multe alte țări emergente din Africa este dezastroasă. Prin urmare, măsurile pe care trebuie să le luăm nu se pot limita doar la cele care sunt acum în vigoare a semna acordul de readmitere cu Turcia în schimbul unui ajutor de 6 miliarde de euro și a unui acord de facilitare a vizelor pentru cele 30 de milioane de locuitori ai lor, este o reacție dezastroasă. Turcia își bate joc de noi și de incapacitatea noastră de a ne controla frontierele și nu o să se abțină să ceară fonduri suplimentare și deschiderea a noi capitole de negociere în schimbul bunăvoinței sale, așa zise, bunăvoinței a sale pentru punerea în aplicare a acordului de admitere. Uniunea Europeană nu se poate să se mulțumească nici de operațiuni de supraveghere militară sau umanitară, precum operațiunile Mare Nostrum, Triton, Sofia, care de fapt sunt uh, tot atâtea apeluri lansate către cei care sunt candidați la emigrație, atâta timp cât navele n-au dreptul să uh, oprească în, în, embarcațiunile clandestine care pleacă din Turcia sau din Grecia și atâta timp cât uh, rețelele uh, facilitatorilor nu uh, sunt destrămate, pentru că este până la urmă un punct primordial, va fi o iluzie să credem că putem să controlăm fluxurile migratorii. Crearea unei noi agenții Frontex tot nu va rezolva problema dacă ne limităm doar la a schimba uh, uniforma pazei de coastă și a pazei de, uh, uh, de la graniță. Avem nevoie de mai multe mijloace materiale, de mai mulți oameni și avem nevoie de mai multă marjă de manevră juridică pentru a da posibilitatea autorităților naționale să împiedice trecerea ilegală a frontierei și să poată să expulzeze imigranții care au intrat în mod clandestin pe teritoriul unui stat membru. Evident, în calitatea mea de raportor de la Comisia de Transport, am avut o marjă de manevră foarte limitată. Totuși, așa cum puteți să constatați, amendamentele pe care vi le propun corespund spuselor mele, deoarece vizează uh, acordarea unui ajutor uh, um, grănicerilor uh, prin mijloace disuasive. Eu doresc să subliniez care este scopul cooperării între noua agenție Frontex și Agenția uh, Europeană pentru Securitatea Maritimă. Insist pentru că această cooperare să se facă sub controlul statelor membre, sub controlul statelor membre, repet. Și scopul trebuie să fie să împiedicăm embarcațiunile clandestine să uh, navigheze agenția ar trebui să um, aducă o plus valoare luptei împotriva imigrației clandestine și um, dramele care au loc în largul mării ar trebui să nu mai um, să, aibă loc și ar trebui să ne inspirăm din ce a făcut guvernul australian și din campania pe care acest guvern a pus-o la punct pentru a descuraja imigrația clandestină. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Care cuvântul Wim van den Kamp? Uh, voorzitter, dank u zeer. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că introducerea făcută de doamna raportor, după părerea mea, nu e la locul ei. Noi aici suntem Comisia pentru Transporturi, iar LIBE ne-a cerut să elaborăm un aviz. Un aviz care să reflecte aspectele ce țin de transporturi și m-aș demarca de doamna raportor pe tema solicitanților de azil, pentru că aceștia au aceleași drepturi ale omului precum dumneavoastră și mine. Solicitanții de azil sunt un grup vulnerabil care au nevoie de protecție și nu are sens, din punctul meu de vedere, să punem un semn de egalitate între solicitanții de azil și jihadiști. Dacă facem asta, înseamnă că nu am înțeles nimic sau că avem o reavoință politică. Și trebuie să analizăm acest dosar cu mintea limpede. Trebuie să avem o formulare juridică limpede, dar trebuie să avem și o atitudine umană. Și atunci când citesc justificarea pentru acest aviz, eu unul nu mă simt bine deloc cu un astfel de text din punct de vedere uh, politic și mă exprim aici în mele grupului meu, PP. Deci trebuie să vedem uh, ce rămâne de făcut aici, pentru că uh, nu uh, trebuie să arătăm cu degetul birocrația. și noi suntem astfel de birocrați europeni. E un fel de autocritică care, sigur, nu ne duce nicăieri. Apoi, infracțiunile. Da, sunt sigur că traficanții sunt niște infractori, niște criminali și că trebuie să-i împiedicăm uh, în uh, activitatea lor, dar cum putem uh, disuada astfel de activități. Eu pot să înțeleg ce încearcă să spună doamna raportor dacă noi creăm impresia că avem suficient personal, vom intra în bucluc și mai mare. Cred că acordul cu Turcia uh, în momentul de față merită efortul. Vom uh, introduce amendamente îndeosebi într-un punct anume, acolo unde se cere acordul statelor membre, pentru că acest lucru nu corespunde regulamentelor. Apoi, în ce privește aspectele practice ale punerii în funcțiune a unei paze de coastă, eu cred că e nevoie de un manual mai degrabă decât de un aviz. Iată care este reacția mea inițială. Mulțumesc. It's Lucy Anderson. Mulțumesc, Lucy Anderson. Well, I agree. Sunt de acord cu comentariile colegului meu Vin Van de Camp. Anume, contribuția oricui Uh, din Comisia TRAN trebuie să se refere la transporturi, indiferent cine face astfel de comentarii sau elaborează un astfel de aviz. Dar noi avem uh, o altă abordare în grupul socialist și democrat, deoarece noi considerăm în mod covârșitor că abordarea acestui aviz este ofensatoare vis-a-vis -vis de refugiați și migranți, ne arătând niciun pic de respect pentru drepturile omului și e împotriva principiului acestui Parlament, acela de a fi uniți în diversitate. Iată de ce, pe această temă, nu avem nicio altă opțiune decât de a nu ne implica deloc în procedurile acestei comisii pe această temă, ceea ce nu înseamnă că temele din uh, proiectul de regulament nu vor fi analizate. Sigur, vom contribui în cadrul Comisiei Libe. Iată de ce vom introduce multe amendamente ce țin de aspectele de transporturi, pentru că sunt astfel de probleme legate de transporturi care sunt foarte importante. Vorbim de frontierele externe ale Uniunii, atât pe uh, mare cât și pe pământ și există uh, teme de securitate, de drepturile omului și uh, acolo LIPE va avea un cuvânt de spus. Noi trebuie să ne gândim la libera circulație a pasagerilor și a mărfurilor, trebuie să ne gândim uh, la felul în care protecția frontierelor se poate face în așa fel încât să corespundă cu prioritățile și obiectivele transportului european, un lucru foarte important pentru economia europeană în ansamblul ei și este important pentru consumatori și pasageri. Iată care e abordarea noastră. Deci, nu vom introduce amendamente directe în procedura ce se derulează în Comisia Tran și nu vom participa la acest aviz în niciun fel. Vreau să subliniez încă o dată că în justificare, dar și în, în amendamente, textul este absolut inacceptabil și tocmai de aceea am ales să nu participăm la elaborarea acestui aviz. Mulțumesc, Robert Zile. To make, uh, all the political state. Nu voi face o declarație politică uh, despre uh, criza migrației și în ce fel liderii guvernelor încearcă să rezolve această problemă. Aș face doar o observație despre uh, anunțul de ieri al Comisiei referitor la propunerea Comisiei și sunt cât se poate de critic vis-a-vis -vis de această propunere a Comisiei, la fel ca întregul grup PCR. Dar Uh, acum noi discutăm un subiect foarte punctual, uh, paza de coastă și paza de frontieră europeană. Deci uh, e o, o procedură accelerată care s-a angajat și ar trebui să finalizăm lucrurile până în iunie. Iar noi la Comisia TRAN trebuie să discutăm, după părerea mea, acele teme care au o relație directă cu transporturile și cu propunerea Comisiei. În general, la ECR, susținem uh, lărgirea Frontex, așa cum a propus Comisia, precum și un mecanism de uh, răspuns eficace. În același timp, ne-am dorit ca întotdeauna să se găsească un echilibru just între uh, competențele naționale ale statelor membre și competențele Uniunii Europene, trebuie ținut seama de subsidiaritate, un principiu foarte drag grupului nostru. În același timp înțelegem că situația juridică este diferită în diferitele statele membre, în special cele reprezentate în grupul nostru. Unele sunt, altele nu sunt membre ale spațiului Schengen, dar la ECR ne-am dorit ca dacă statele membre solicită participarea în schema de relocare sau dacă acceptă uh, Convenția de la Dublin și transferul prevăzut acolo, atunci trebuie să putem oferi responsabilitățile necesare atât Frontex cât și eventuale noi paze de coastă și de frontieră. Pentru că după problemele la frontierele externe vor urma problemele la frontierele interne. După vizita EMSA, împreună cu Mari Kilonen, noi am discutat uh, aceste lucruri și în articolul 55 comisia noastră a pus o presiune ca și mai mare asupra EMSA pentru că există niște așteptări politice la acest nivel pentru a salva cât mai mulți oameni pe mare, dar uh, așa ceva nu e prea ușor și cred că articolul 52 privind implicarea ENSA și paza de coastă și de frontieră, cooperarea între toate agențiile, mm, din punctul nostru de vedere, este suficientă. Mulțumesc! Mulțumesc, Scun Bilbao. Gracias, președinte. Voi începe. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început, aș spune că expunerea de motive acestui aviz ne arată care este obiectivul sau acela de a crea o pază de frontieră și pază de coastă europene pentru a gestiona cum se cade frontierele externe ale UE, pentru a gestiona în mod eficace migrația și a garanta un nivel de securitate ridicat pentru persoane și bunuri în Uniunea Europeană, protejând, desigur, libera circulație atât a persoanelor cât și a bunurilor. Vreau să mai spun că obiectivul este și acela de a proteja uh, spațiul și întregul proces Schengen. Toate acestea bazându-ne pe principiul solidarității și al colaborării. Suntem în total dezacord cu raportul care ne-a fost prezentat, deoarece pentru noi nu corespunde nici cu principiile, nici cu valorile europene, nici cu deciziile deja luate de Parlamentul European vis-a-vis -vis de criza migrației. Întotdeauna am avut o perspectivă umanitară și deci poziția noastră va fi aceea de a respinge toate amendamentele pentru că respingem în fapt însăși expunerea de motive. Nu suntem responsabili în calitate de Comisie TRAN de a ne exprima în acest fel. Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a modifica raportul prezentat și a reveni la principiile și valorile pe care trebuie să le apărăm noi aici, în Comisia Transporturi. Iată tot ce doresc să spun. Vrem să fie foarte limpede, nu suntem de acord cu principiile și valorile contrare uh, principiilor și valorilor Uniunii Europene și ale grupului nostru și de aceea efortul nostru va viza modificarea radicală a poziției doamnei raportor. Mulțumesc! Danke sehr. Jetzt hat Tanja Mulțumesc. Tania González Peña are cuvântul. Bueno, en primer lugar decir que tenemos la responsabilidad. Ei bine, responsabilitatea noastră e aceea de a garanta dreptul la azil. Nu putem întoarce privirea și să ne prefacem că asta nu există, e responsabilitatea Uniunii Europene. Și aș vrea să vorbesc și despre procedură. Nu știu dacă ceilalți colegi găsesc normal să lucrăm în precipitare pe o temă atât de importantă, nu doar în plan strategic, ci și în plan umanitar. Până la urmă, despre asta este vorba, securitatea frontierelor noastre. Ne grăbim, lucrăm în pripă cu o procedură care reduce garanțiile democratice, în timp ce ar fi nevoie de o analiză justă, corectă și niște alternative. Uh, pentru grupul nostru, GUE, uh, e inacceptabil. De la crearea Frontex uh, ne-am opus. Ne-am opus acestui model de protejare a frontierelor și, odată în plus, credem că ne îndreptăm într-o direcție greșită dacă propunem o represiune preventivă, uh, penalizarea persoanelor, persoane care, uh, al la nivel internațional, au niște drepturi în calitate de solicitanți de azil, atunci punem în cauză valorile statului de drept și al statului social. Pentru noi, această procedură nu este adaptată Europei în care noi credem o Europa democratică, o Europa solidară. Și uh, apărând drepturile omului. Revenind la problema regulamentului. Am impresia că există mai multe elemente asupra cărora trebuie să revenim. Mai întâi e nevoie de transparență în ce privește activitățile de pază a frontierei și pază de coastă. Deocamdată aceste lucruri nu se întâmplă. Trebuie văzut care sunt responsabilitățile democratice, pentru că totul nu poate depinde doar de directorul executiv, o persoană eh, care a fost aleasă democratic, dar care să poată eh, să aibă puterea de a eh, gestiona, de a lua toate deciziile privind frontierele Uniunii Europene. Apoi, trebuie neapărat să respectăm pe deplin drepturile omului, legile internaționale în acest sens. Iată de ce solicităm Comisiei pentru Transporturi să respingă in integrum propunerea Comisiei Europene. Și în concluzie, cum a spus uh, doamna raportor, cetățenii sunt preocupați de tema securității și trebuie să găsim soluții, dar cetățenii nu ne-au acordat un cec în alb pentru a ignora solidaritatea europeană sau principiile fundamentale ale dreptului, nici să adoptăm o procedură care se îndepărtează de procedurile democratice. Să fim conștienți de toate acestea. Mulțumesc. Încă zi, Keith Taylor. Mulțumesc. Keith Taylor are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau să folosesc această ocazie pentru a vă spune că sunt de acord cu ceea ce au spus colegii înainte. Vreau să vorbesc despre expunerea de motive și vreau să admit că mi se pare insultătoare aceasta din multe puncte de vedere. Îmi dau seama că expunerea de motive este responsabilitatea raportorului, dar totuși, în conformitate cu regulamentul de procedură, este în uh, puterile președintelui dacă nu consideră că expunerea de motive este în armonie cu rezoluția care a fost adoptată, președintele are puterea de a elimina această expunere de motive foarte insultatoare. Deci uh, ne lăsăm ghidați de dumneavoastră, domnule președinte. Mulțumesc! Mulțumesc! Roza Danatoare, cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Pe o chestiune atât de delicată nu putem să folosim jumătăți de măsură, deci nu o să mă ascund în spatele unei false diplomații și o să vorbesc foarte pe clar. Am fost uh, foarte uimită să citesc anumite, rațional, anumite logici ale colegii mele în acest raport. Vorbește, de exemplu, la poziția premierului Orban și a altor lideri europeni și citez ceea ce a spus colega noastră. Ei au deschis ochii au declarat că toate, toți migranții din Marea Egee trebuie să fie reacompaniați, returnați în Turcia. Mi se pare că într-un aviz din partea, pe o propunere din partea Comisiei nu merge să introduci propuneri populiste. Ar fi de aceea mai bine ca Comisia noastră să se păstreze în limitele competenței sale în ceea ce privește navele, criza migratorie și aspectele de transport. Și așa cum am făcut, de exemplu, anul trecut, când ne-am ocupat de situația din Mediterană, ne-am limitat la competențele noastre. Problema nu este că Uniunea Europeană cu cei 500 de milioane de cetățeni ai căror state membre sunt țările cele mai industrializate din lume, a, trebuie să primească mii de migranți care fug de războaie și de foamete, ci mai degrabă politica falimentară e problema care a fost uh, gestionată de întreaga Uniune Europene. Am vrea propuneri mai curajoase din partea Comisiei, să nu se mai considere, de exemplu, Marea Mediterană ca și canalul prin excelență de migrație. Trebuie deschise canale legale pentru imigrație, canale către Europa, care fac o adevărată diferență în politica migratorie pentru a putea uh, să uh, termine odată cu acest cimitir în Marea Mediterană. Trebuie să avem colaborări cu țările uh, terțe, nu numai din Marea Mediterană, ci e nevoie și de o politică externă a Uniunii mult mai amplă, care să poată să gestioneze problemele de flux migratoriu cu prioritate. Vrem o repartiție echitabilă a responsabilităților între cele 28 de state membre și ceea ce vedem astăzi mai degrabă este o problemă cu navele comerciale, de exemplu, mă refer mai ales la navele italiene sau elene, care sunt implicate în operațiuni de salvare în mod cotidian, ceea ce aduce costuri suplimentare din punct de vedere de siguranță și de economie. Aceste costuri ar trebui să fie acoperite de anumite fonduri ad hoc pentru acțiuni umanitare și deci ar trebui să discutăm de această normă europeană în care, de asemenea, ar trebui de asemenea și despre agenția pe care o dezbatem astăzi să vorbim și din din punct de vedere financiar, ce buget va avea și ce susținere economică va avea, așa cum e nevoie de o susținere economică pentru toate aceste operațiuni pe care le fac momentan privații pe mare, în, pe Marea Mediteraneană, Mediterană, care, din cauza că sunt acolo, trebuie să ajute la salvarea persoanelor și trebuie să bată, practic, marea în lung și în lat pentru a-i găsi eu cred că această chestiune nu poate continua. E nevoie ca și navele uh, comerciale să aibă de atunci o responsabilitate și de asemenea și o competență. Deci, cred că interacțiunea în care trebuie Europa să intre trebuie să fie mult mai amplă. Aș vrea să mai fac o referire uh, foarte succintă la repercursiunile asupra, de exemplu, politicilor din Taranto, de la mine din oraș, unde trebuie identificați migranții respectiv. De multe ori uh, pentru a vedea dacă au drept sau nu la azil. De fapt, e vorba de 10.000 de metri pătrați în, uh, care sunt folosiți uh, astfel încât majoritatea care sunt voluntari acolo să poată să pună în aplicare uh, normele europene în 72 de ore. Astfel de proceduri însă sunt foarte neclare și nu se vorbește despre ceea ce se întâmplă cu așa numita returnare a Ce se întâmplă este că expulzații rămân de fapt pe teritoriul pe care au acostat fără posibilitatea de a se mișca de fapt. E cu adevărat total neclar. Se poate, de exemplu, ca uh, cineva să nu poată să iasă din Italia, în același timp să nu poată fi nici returnat, dar nici să rămână acolo. Cred că nu trebuie să continuăm așa. Este nevoie de un context uh, legislativ mult mai amplu și mult mai complex, care să prevadă, în primul rând, o revizuire a acordurilor de la Dublin, uh, pentru ca gestiunea crizei migratorii să poate cu adevărat să fie purtată de către cele 28 de state membre pe umeri și nu de către unii doar. Mulțumesc! Mulțumesc! Ismail Ertugare, are cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte, nu aș dori să vorbesc prea mult despre subiectul acesta. Vreau doar să exprim mai nuanțat sau din altă perspectivă a ceea ce a spus colegul Taylor. Aș vrea să vă rog să nu permiteți uh, un articol uh, cum sunt cele ultimele două pagini din uh, expunerea de motive, care sunt rasiste și uh, lipsite de respect pentru rasa umană. O să facem acest lucru la sfârșitul dezbaterii, vă rog. Peter Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, mă surprinde, într-adevăr, având în vedere introducerea raportoarei, să mă aflu aici în Comisia TRAN. M-am întrebat dacă suntem la Comisia LIBE sau dacă totuși suntem la TRAN. Eu cred că uh, suntem totuși într-adevăr în Comisia de Transport și nu prea înțeleg introducerea acestui raport. Suntem aici, deci, la transport și conținutul uh, acestui raport uh, mă face să mă gândesc în primul rând la două lucruri. Ieri am avut un referendum în Olanda. Despre ce era vorba nu era foarte clar. Unii ziceau că e vorba de colaborarea cu Ucraina, alții spuneau că nu e adevărat, e un referendum despre poziția Olandei față de UE. Un lucru e însă foarte clar, populația olandeză este foarte critică față de Uniunea Europeană Uniunea Europeană a fost percepută ca un fel de caracatiță care încearcă să-și atragă din ce în ce mai multă putere, care încearcă să se amestece în suveranitatea statelor membre și aici am prima mea rezervă față de propunerea Comisiei. Dacă ar fi să citim uh, expunerea de motive a propunerii Comisiei la pagina 10, de exemplu, vă propun să vă uitați, uh, vedem că suveranitatea statelor este de fapt redusă, boicotată um, de către o instituție europeană, ceea ce este greșit. Este absolut greșit să acționăm așa. Această organizație are competențe de intervenție, are puteri care o fac să ia decizii contra cărora nu mai poate nimic să mai fie opus din partea statului membre. Deci eu sunt de acord cu cei care au spus la referendum că Uniunea Europeană trebuie să facă câțiva pași înapoi, nu pași înainte. Și am de aceea mai multe rezerve în legătură cu uh, suveranitatea care este atacată în propunerea comisiei. Un al doilea punct. Unii colegi uh, au vorbit despre viteza cu care se tratează această propunere. Mi se pare incredibil să se dezbată în libe, în tranci încă unul, pentru că am uitat, cred că pescuit era, spune vorbitorul al treilea. Deci, în trei uh, comisii avem acest proces în paralel care este gonit, practic, biciuit prin comisii pentru ca să se termine mai repede. Iar Parlamentul este folosit ca cârpă, într-un fel, pentru că are nevoie domnul Juncker să, de un suport pentru a putea să-și uh, impună părerile. Se încearcă punerea în aplicare a unor decizii esențiale, e vorba aici de suveranitatea țărilor, însă de um, o reformare a sistemelor principale de apărare și de supraveghere a coastei și noi suntem atât de fraieri încât să intrăm în acest proces unde se încearcă așa rapid uh, să se impună ceva în câteva luni. Avem colegi care iau cuvântul despre independență întotdeauna, care vorbesc despre cum ar trebui să-și uh, impună interesele în general, ei se lasă însă de fapt uh, folosiți. Sunt niște preșuri, asta este ceea ce sunt. Nu sunt absolut împotriva acestei proceduri. Mulțumesc. Van Miltenberg, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, din partea unei raportoare de la ENF, sigur că putem să ne așteptăm la un document, document controversat, însă realitatea este încă mai șocantă decât ceea ce credeam. Este rușinos, este o expune de motive absolut rușinoasă pentru raportul respectiv, care de fapt nu face decât să distorsioneze realitatea și va duce la un flux de amendamente. Se vorbește de migranți ilegali, nu se face nicio distinție între categoriile de migranți mi se pare complet greșită această abordare, nu descrie realitatea, nu are nici măcar o mică abordare umanitară pentru criza refugiaților. De exemplu, la amendamentul 4 vor, se vorbește de, de transmiterea, de returnarea migranților în țara de origine, de intervenții uh, pe mare, toate acestea contravin dreptului internațional al mărilor. Și aș putea să continui, domnule președinte, la fiecare amendament am putea să facem mai multe critici. Nu sunt de acord cu absolut nicio singură propunere a raportoarei. Eu cred că noi, Comisia TRAN, ar trebui să respingem imediat toate amendamentele raportoarei, pentru că Așa este. Noi trebuie să luăm acest raport și să-l punem uh, la gunoiul istoriei. Este tot ceea ce pot să spun. Nu s-a auzit în cabine ce a spus domnul Taylor, dar uh, domnul Van Dalen a avut dreptate, spune vorbitorul. Dumnealui uh, a vorbit de referendumul din uh, Olanda. E vorba de acordul de asociere cu Ucraina, nu e vorba de propunerea aceasta. De ce spune domnul Van Dalen că e vorba despre Uniunea Europeană? Așa a decis el. E vorba aici de un control uh, al coastelor despre care vorbim, e vorba de soluții europene de care avem nevoie și nu trebuie imediat să revenim asupra suveranității statelor și să începem iar să scormonim la suveranitate, ci mai bine să respectăm propunerea Comisiei. Mulțumesc! Da? Aveți o intervenție pe procedură, domnule Van Dalen? Da, domnule președinte. Un coleg a reacționat la, la ceea ce am spus eu și aș vrea și eu să reacționez atunci. Bineînțeles că E vorba și de referendum aici. Poate domnul Van Millenberg vede lucrurile altfel. Știu că de ieri uh, îi merge rău pentru că Olanda a spus nu, dar e vorba de probleme de suveranitate și vreau să se clarifice acest aspect. Trebuie să nu uităm că reacția clasică pe care arată, uh, o arată mereu de 66 Europa trebuie să fie prezentă mai puternic, fie că nu-i convine sau nu, ieri s-a văzut contrariul. Da, suntem totuși în Comisia TRAN din uh, Parlamentul European și nu cred că are rost să discutăm despre referendumul din Ucraina de ieri, pentru că, în primul rând, nu se știe dacă s-a atins pragul de participare. N-am auzit încă dacă s-a confirmat. A, ah, bun, ci că s-a confirmat, spune cineva. Zice președintele, nu contează oricum o fi, mai degrabă lăsăm pe olandez să discute despre aceasta. Eu îi dau cuvântul lui Jackie Foster, pentru ca să continuăm ale noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că trebuie să ne întoarcem, de fapt, la motivul pentru care suntem aici. Nu e vorba de un subiect foarte simplu, pentru că e vorba de noul rol al Frontex. E vorba de extinderea puterilor Frontex. Bineînțeles că suntem aici, în Comisia de Transport, pentru a vedea ce facem cu acest aviz, pentru că e un aviz. Însă vreau să spun că se face foarte multă discuție, e foarte încinsă dezbaterea, dar multă lume ar trebui să se dea jos de pe calul moral, pentru că vorbim aici de chestiuni foarte grave. Dacă cineva ar dori să asculte ceea ce zic cetățenii, da, există îngrijorări foarte mari din partea statelor membre pe ceea ce se întâmplă și, da, sunt de acord. Nu sunt de acord cu tot ceea ce spune doamna Arnăutu, dar democrația este ca atunci când nu ești de acord, trebuie să dai dreptul cuiva să spună ceea ce consideră și după aceea să nu fi de acord dacă vrei la sfârșit. Deci eu zic că nu trebuie să se mai simte toată lumea atât de jignită ca să citez. Ar fi mai bine să ne gândim ceea ce trebuie făcut. După cum a zis Robert înainte, nu toate statele membre sunt în Schengen. Deci, Marea Britanie, de exemplu, care e în afara Schengenului, se abține de la ceea ce se discută aici de fapt, însă ceea ce e important este ca frontierele externe să fie funcționale. Frontiere care funcționează bine la exteriorul Uniunii sunt benefice și pentru statele non-Schengen, deci noi suntem imediat gata să susținem activitatea Frontex. În ceea ce privește extinderea puterilor gărzilor de coastă, în multe state membre, acestea nu fac controlul uh, frontierelor și totuși uh, vama și vămile și frontierele funcționează. Deci ar trebui să ținem cont de faptul că e un subiect foarte complex și deci aici provocarea va, își va spune cuvântul. Cred că ce e important este atunci când votăm să constatăm aceste diferențe. Noi uh, Marea Britanie, s-ar putea să ne abținem și acesta va fi motivul pentru care ne vom abține. Nu pentru că nu vrem să uh, susținem proiectul, vrem să-l susținem, credem că cooperarea trebuie să fie bună și uh, e clar acest lucru. Însă sunt aspecte legale care țin de subsidiaritate, de rolul uh, gărzilor de coastă um, și cred că trebuie să ținem cont de toate aceste complexități. Unele amendamente, m-am uitat la ele în um, raportul din partea doamnei raportor, unele din ele sunt absolut în regulă și sunt foarte ra- raționale, foarte rezonabile. Altele nu le-aș susține. Eu zic că ar trebui să facem un pas înapoi, să ne uităm la rolul nostru de comisie de transport și să încercăm să plecăm de acolo și să facem ceva constructiv pe care toată lumea poate să fie de acord. Mulțumesc, domnule președinte. Are cuvântul comisia acum. yes. Yes, yes, thank you very da, vă mulțumesc. Aș vrea să vorbesc doar din perspectiva politicii de transporturi și să lămuresc câteva puncte. Vreau să vă amintesc faptul că articolul 52 este articolul relevant pentru această discuție și se dorește revizuirea mandatului Agenției Europene de Securitate Maritimă și de asemenea a Agenției Europene de, Securi- de Control a Pescuitului. De aceea și Comisia de Pescuit este implicată. La modul foarte concret, această propunere va fi utilă pentru a îmbunătăți gestionarea frontierelor externe, deoarece va facilita cooperarea între cele trei agenții. Există deja sisteme pe care probabil că le cunoașteți la EMSA, unii probabil că ați și fost acolo, ați văzut că aceste sisteme funcționează. Noi nu vrem să avem o uh, dublare a unei asemenea sistem pentru a îmbunătăți uh, supravegherea frontierelor. Nu, vrem să-l folosim pentru cele trei agenții care vor coopera și de aceea am făcut această propunere. Iar la capitolul uh, implicarea statelor membre, știți că există un board, uh, un Consiliu de Administrație, unde statele membre sunt reprezentate pentru fiecare dintre cele trei agenții, deci nu credem că mai are rost să menționăm acest aspect în propunere. Noi suntem convinși că această propunere are un adevărat avantaj și ne-am dori ca ea să intre rapid în vigoare pentru a mări capacitatea operațională a um, agenției. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am ascultat pe toată lumea cu multă atenție și sunt bucuroasă, deoarece a avut loc o adevărată dezbatere pe fond. Uneori, pozițiile unora și altora sunt uh, de-a dreptul uh, reprezentative. Am să răspund rapid fiecăruia. Domnul Van der Kamp, spuneți că nu sunteți de acord cu poziția mea în ce privește solicitanții de azil, că au aceleași drepturi ale omului precum uh, dumneavoastră sau eu. Vreau să vă spun că și tatăl meu este fost solicitant de zile eu sunt fică de refugiat politic și credeți-mă, uh, uh, credeți-mă că cunosc foarte bine această poveste, nu vreau să primesc lecții de la nimeni. Eu niciodată nu am afirmat că nu avem cu toții drepturi uh, egale sau că nu e vorba despre persoane vulnerabile. Dacă vreți să fiți onest, ați citi sau ați cita ce am scris eu în raport. Să nu ne jucăm cu cuvintele. Eu nu vreau să ne limităm la a declara că ne ocupăm de securitate. Eu nu mai vreau ca facilitatorii să se joace cu viețile acestor oameni. Eu cred că a apăra valorile uh, demnității umane înseamnă tocmai să-i aperi pe acești uh, oameni năpăstuiți de uh, uh, apetitul facilitatorilor. Mi-ați spus că am făcut un amalgam între jihadiști și imigranți. Nu, nu este un amalgam. Eu am citat ce a spus directorul Europolului, care nu este membru al Frontului Național. Și ei sunt cei care au spus că între 3 și 5 mii de jihadiști au intrat odată cu imigranții și circulă fără să îi neliniștească nimeni. Și pe mine acest lucru mă îngrijorează. Sunt de acord cu doamna Jackie Foster care spune că trebuie să discutăm uh, fără uh, um, să ținem cont de taberele noastre ideologice. Colegul care a spus că Parlamentul trebuie să fie unit în diversitate, da, suntem de acord, dar după aceea ce facem? Noi toți suntem cetățeni din diferitele noastre state membre și trebuie să dăm seama alegătorilor noștri. Deci argumentul dumneavoastră, după părerea mea, e cam simplu. Colegul de la ECR are dreptate preia, chiar dacă nu este de acord cu totul, mă rog, are dreptul să nu fie de acord cu toate avizele mele, dar a spus ceva care mi s-a părut foarte important, și anume principiul de subsidiaritate trebuie respectat și deseori, în unele rapoarte, îl trecem cu vederea. Apoi, cineva de la ALDE, care răspunde celor spuse de dumneavoastră, domnule Van der Kamp, pentru că afirmă că acest raport este contrar principiilor Parlamentului European și principiilor de drept european. Vă rog frumos, acestea sunt doar niște simple declarații. Concret, ce anume este contrar principiilor de la Parlamentul European? Libertate, egalitate și fraternitate, aceasta este deviza Republicii Franceze. Pot să vă spun că în Franța compatrioții noștri au din ce în ce mai mult senzația că această deviză nu li se mai aplică și că uneori uh, sunt pe planul 2, se simt sufocați uh, din punct de vedere economic, nu mai au nici un fel de securitate morală, fizică, financiară. Și, după părerea mea, acestea sunt adevăratele preocupări și adevăratele valori pe care ar trebui să le apărăm în acest Parlament. Colegul de la, ă, colega, îmi cer scuze, de la GUE, are dreptate atunci când spune că este anormal să lucrăm într-un regim de urgență și să ne pripim, dar spune că criminalizez persoane în raport. Eu nu uh, vreau să criminalizez, să atac pe nimeni decât pe acești facilitatori. După părerea mea, sunt niște criminali și ei sunt încurajați de această lipsă de supraveghere. Colegul de la VER spune și el că se simte ofensat, foarte ofensat, da, după părerea sa, ar trebui să suprimăm expunerea de motive care este difamator și jignitor. Vă rog să-mi explicați, stimate domn, de ce? Dacă după părerea dumneavoastră a exprima o părere diferită de a dumneavoastră este un act difamator și jignitor, da, atunci chiar că avem o problemă cu democrația și cu valorile acestui Parlament care ar trebui tocmai să ne permită să facem un schimb de opinii în, în libertate totală, pentru că este un subiect atât de important, un subiect de-a dreptul capital, și anume politica de imigrație. Colega mea de la Mișcarea Cinstele îmi vorbește despre atitudine populistă. Nu vreau să vă răspund, pentru că ce înseamnă să fii populist? Să aperi interesele popoarelor noastre? Da, în acest caz, atunci eu cred că pentru asta am fost aleși. Domnul Ismail Herzog, Dumneavoastră, ca să spun așa, nu v-ați jenat. Uh, mi-ați spus că sunt uh, o rasistă. Da, eu cred că dumneavoastră mă jigniți, pentru că eu îmi exprim doar opinia și vă garantez că opinia mea ilustrează un număr, uh, opinia unui număr din ce ce mai mare de francezi și nu numai. Domnul Van, dumneavoastră, președintele întrerupe? Nu. Ați vorbit despre referendumul din țările de jos și vă îngrijorează atacul, vă citez, atacul la adresa suveranității uh, europene pentru că suntem uh, uh, obligați să luăm decizii pripite și sunt de acord cu analiza dumneavoastră. Domnul Van Miltenburg, dumneavoastră ați repetat ce a spus colegul și afirmați adevărate minciuni și spuneți că vom fi judecați de istorie. Eu nu știu dacă numele meu va rămâne în istorie din cauza acestui aviz, dar eu cred că trebuie să uh, um, evaluăm totul la rece. Și vreau să o citesc din nou pe doamna Foster, care a dat dovadă de, de dreptul de înțelepciune. Când vorbim despre un subiect atât de important, nu trebuie să ne limităm la un schimb de insulte. Trebuie să acceptăm o dezbatere într-o atmosferă serenă și pe mine ori dezbatere uh, într-un spirit de schimb de insulte nu mă interesează. În concluzie, vreau să spun că avem o răspundere și regret că nu putem să vorbim uh, cu mai mult calm. Noi toți, și mă includ aici, noi toți avem o răspundere enormă într-o asemenea dezbatere. Unii dintre dumneavoastră cred că nu există suficientă uniune, nu există suficient spa, că spațiul șomului ar trebui să fie extins, că ar trebui să facem mai multe. Da, sentimentele omenești sunt importante și atunci când spunem că trebuie să-i primim pe acești oameni, da, tatăl meu a fost primit într-o țară străină, dar când ești primit într-o țară străină e foarte bine, însă E, e foarte simplu ce vă spun eu, dar gândiți-vă puțin. Trebuie ca această țară să poată să-ți dea un loc de muncă. Este prima condiție pentru cei care sosesc trebuie să poată, așa cum s-a, întâmplat în Franța, să se ocupe de copiii tăi, să ai dreptul la școală gratuită, la îngrijiri de sănătate. Eu vă spun foarte sincer că nicio țară din Europa nu are acum mijloacele să facă acest lucru. Noi, în Franța, nu mai avem uh, uh, mijloace suficiente pentru a ne ocupa de acești oameni. Și vă pomeneam de viza Republicii Franceze dintre cele trei cuvinte, cea mai, cel mai important mi se părea fraternitate. Dacă vrem să avem fraternitate în Franța, atunci trebuie ca măcar francezii, cei care au naționalitatea franceză, indiferent de originea lor, repet, ei bine, toți cei de naționalitate franceză nu trebuie să aibă senzația că devin cetățeni de categoria a doua și că trec după cei care uh, sunt acum noi sosiți. Știți foarte bine că uh, cota parte a refugiaților politici este minimă și Există mai ales uh, printre ei doar refugiați economici. Mulțumesc foarte mult. Acum s-a făcut cererea de a tăia acele două pagini. Putem să facem acest lucru, avem acest drept ca și comisie, dacă în prologul, în fine, introducerea nu mai corespunde cu ceea ce uh, scrie în cele două pagini, dar asta se poate face la sfârșit și apoi după vot vom vota dacă se taie cele două pagini sau nu. Deci abia la sfârșit se poate decide. Însă, mai întâi trebuie să trecem prin amendamente. Termenul de depunere este 12 aprilie, 16, la ora 16. Și atunci Trecem acum la următorul punct de pe ordine de zi, care este 7.7, punctul revizuirea CFM. 2014 până în 2020 și raportor este Marian Jean Marinescu și are cuvântul. Thank you very much, President. I'm... Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, în întârziere, ar fi trebuit să fiu la Comisia ITRE ca să particip la votul uh, avizului meu. Eu nu înțeleg de ce la comisii nu avem o limitare a, a timpului de intervenție. Nu e normal ca cineva să vorbească timp de, nu știu, o oră uh, Avizul meu este despre revizuirea uh, CFM, cadrul financiar multianual. Eu cred că trebuie să solicităm o revizuire, nu nu o estimare, o trecere în revistă. Eu am cerut ca toate fondurile care au fost luate de la um, facilitatea Connecting Europe să fie uh, um, date înapoi. Avem timp până la sfârșitul anului ca să se depună uh, cereri de uh, modificare. Am văzut că deocamdată uh, pentru diferitele plafoane nu există uh, coordonare uh, am cerut de asemenea să avem mai multă finanțare pentru SESAR, pentru că acest sistem ar trebui să um, intre în funcțiune destul de rapid. Cred că statele membre ar trebui de asemenea să se coordoneze mai bine în ce privește strategia pentru uh, fluviul Dunărea. Eu cer ca banii care nu vor fi folosiți de statele membre până la sfârșitul anului, statele membre care aplică politica de coeziune să poată să fie folosiți și în 2017 pentru acele uh, cele de achiziții publice care vizează uh, acordurile transfrontaliere. Deci pentru a ajuta cât mai mult statele uh, membre și chiar și statele vecine, deci vorbesc despre noul uh, cadru financiar multianual care ar trebui să fie prezentat de Comisie deja la anul, în același timp cu revizuirea actualului cadru financiar multianual. Deci eu cer de asemenea să avem mai mulți bani pentru infrastructură, pentru uh, rețelele terestre și îmi cer scuze pentru că acum trebuie să plec. Mulțumesc încă o dată că ați așteptat atâta. Are cuvântul Gheorghe Pirinski. Da, Ismail, ce este? Mr. Pirinski. Domnule președinte, trebuie să-l înlocuiesc pe domnul Pirinski pentru că nu a putut să fie prezent aici și nu pot acum decât să citesc poziția dumnealui, mă rog, poziția noastră pe acest dosar. Raportorul din umbră de la Socialiști și Democrați salută propunerile domnului Marinescu, este pe deplin de acord cu faptul că revizuirea CFM-ului trebuie să permită restaurarea fondurilor care, în mod normal, fuseseră transferate uh, către Fondul European de Investiții și care, de fapt, erau pentru, conectare, uh, pentru facilitatea conectarea Europei. Ne dăm seama că avem nevoie de Uh, mai multă finanțare pentru rețelele de transport europene și este nevoie de mai multă coordonare între toate instrumentele europene. Numai așa vom fi siguri că toate proiectele din cadrul TNT uh, vor putea să fie finalizate la timp și că vom mai exista buget suficient pentru a eh, finanța și alte proiecte de mare anvergură, ținând cont de importanța pe care o are atragerea uh, investițiilor private eu sunt de acord cu rolul pe care ar trebui să-l joace EFSI uh, în domeniul finanțării infrastructurilor strategice de transport. Deocamdată este prea devreme să știm uh, uh, la ce sume se va ajunge, însă e clar că prioritățile um, rețelelor de transport strategice trebuie să fie incluse în prioritățile EFSI. Um, și tocmai din EPSI ar trebui să se acorde uh, finanțarea de care este nevoie pentru ca uh, rețelele de transport să fie uh, uh, bine sincronizate peste tot în Europa. Fondul de dezvoltare din uh, politica de coeziune poate de asemenea să fie pus la um, contribuție și noi suntem de acord cu faptul că acest fond trebuie să continue să existe și după 2020, însă nu vom fi de acord cu aliniatul 10 nu există fonduri suficiente uh, care să fie redistribuite, deoarece uh, anumite proiecte și-au depășit bugetul um, estimat inițial. Însă să nu uităm că toate statele membre pot să folosească fondul uh, um, um, social european în cadrul perioadei de programare și apoi aceste fonduri nefolosite ar putea să fie redistribuite. Știind că transportul este cheie pentru dezvoltarea altor politici, atunci ar trebui să existe o aliniere între obiectivele strategice pentru transport și cele pentru alte uh, sectoare ale economiei. Ar trebui de asemenea să sprijinim transportul public, mai ales căile ferate, pentru că doar așa vom putea să ne îndeplinim și obiectivele de mediu. În ce privește aliniatul 12 și sectorul turismului și nevoia de a finanța în mod adecvat acest sector, suntem de acord pentru că este un vector de creare de creștere economică, de creare de locuri de muncă și de creștere economică și vrem de asemenea să finanțăm um, um, pe angajații din acest sector și mai ales uh, formarea lor ar trebui să ne implicăm mai mult în finanțarea turismului pentru că acolo se pot crea multe locuri de muncă și um, ar trebui să ajutăm pe acești oameni care suferă din cauza că locurile lor de muncă sunt doar uh, de natură interimară, sezonieră. O mai bună conectivitate și mai rapidă între transporturile dintre toate statele membre este unul dintre obiectivele strategice pentru că așa vom avea și mai multă coliziune economică și socială. În multe zone din Europa, rețele de transport sunt subdezvoltate, prin urmare nu putem să exploatăm potențialul de creștere al pieței unice. În sfârșit, este important să subliniem faptul că transportul, transportul este și trebuie să rămână un sector public cu implicații strategice pentru întreaga Europa. Experiențele ne-au arătat că atunci când investițiile sunt bine planificate în rețele de transport, se obțin profituri și uh, finanțare indirectă pentru sectorul public. Mulțumesc, doamna Tomașic. Domnul. Poliția, este nimeni da? Nu e nimeni de la ECR, văd. De la ALDE, cred că Dominic Riche aici. Vă rog. Pavel Telicca. Uh, chairman, thank you, and uh, I have to apologize. Domnule președinte, trebuie să cer scuze în numele lui Dominic, pentru că, așa cum ați spus mai devreme, e acum o concurență <laughs> între Tran și ITRE și trebuie să facem tot ce putem ca să fim prezenți peste tot, dar pe mine nu mă deranjează să vorbesc în numele dumnealui. Pentru mine este o plăcere personală să iau cuvântul, oricum vreau să iau cuvântul și numele meu uh, uh, propriu, pentru că mă bucură ideea că am putea să um, recuperăm fondurile pentru Facilitatea Conectarea Europei și pentru rețelele uh, TNT. Știu că există 681 de proiecte eligibile în aceste sectoare, așa cum spunea și Dominic. Uneori aceste proiecte au trebuit să fie prezentate de trei ori pentru că nu existau fondurile disponibile și este mare păcat pentru că multe dintre aceste proiecte erau relevante și foarte importante. Dacă nu avem finanțare pentru aceste proiecte, nu văd cum putem să contribuim la uh, acest obiectiv pe care ne l-am fixat de a avea o creștere inteligentă, inclusivă și de a avea coeziune teritorială și socială. În ce privește Orizont 2020, și aici povestea se repetă, inclusiv în ce privește parteneriatele și întreprinderile comune pentru um, a avea mai mult transport pe cale ferată sau pe um, um, măr și apele interioare și aici există proiecte care nu au putut să fie finanțate. Noi vrem să favorizăm uh, mobilitatea și de asemenea să favorizăm <clears throat> interrelaționarea uh, continentului nostru cu restul lumii. Am văzut de asemenea în ultimii ani cum a evoluat legislația, mai ales pentru agențiile care se ocupă de uh, transportul rutier. Vorbesc mai ales uh, și nu numai rutier, de altfel, transport în general. Vreau acum să dau exemplu cel de-al patrulea pachet feroviar. Acum sperăm ca această agenție să aibă un <clears throat> buget suficient. Deci cerem Europei să facă mai mult cu mai puțini bani. Vrem să avem însă politici ă, ă, eficiente, dar ne dăm seama că banii, puțin cât sunt, uneori nici nu sunt bine gestionați și atunci ne lovim de tot felul de probleme. Din toate aceste motive, domnule președinte, dragi colegi, Dominic crede că nu putem să evităm o revizuire a CFM, Este chiar o obligație pentru noi să cerem această revizuire. Nu putem să continuăm să cheltuim două treimi din bugetul nostru doar pentru politica de coeziune și politica agricolă. Deși nimeni nu spune că nu sunt politici importante, dar credem că uh, trebuie să schimbăm uh, uh, um, cota parte pe care, din buget pe care o primesc aceste politici. În caz contrar, riscăm ca uh, um, în 2020 să ne dăm seama că n-am atins niciunul dintre obiectivele pe care ne le-am fixat. Deci, avem nevoie de suficiente mijloace pentru toate misiunile pe care ne le-am fixat și credem că proiectul de avizii este cât se poate de corespunzător. Eu Domnule președinte, cum spuneam, am vorbit și în numele meu personal, nu numai în numele domnului Riche. Probabil că este nevoie de două, trei amendamente pentru a uh, reformula textul, pentru ca să fie mai precis. Dar în rest, uh, putem să fim de acord cu acest proiect de aviz. Eu cred că ar trebui să sprijinim uh, cât mai mult. Mulțumesc, Maia Chilman are cuvântul acum. Aetta. Mulțumesc. Trebuie să spun că deocamdată olisi jopa turvallisempaa, kun ei kommentoisi. Cred că ar fi mai sigur dacă n-aș zice nimic. Dacă mă uit la punctul de plecare al acestor uh, propuneri, eu nu prea știu încotro să o iau. În momentul acesta, în lume, mi se pare din ce în ce mai mult că reacția la nevoile oamenilor nu mai este neapărat percepută ca o nevoie, nu mai se înțelege că trebuie să reacționăm tocmai la ceea ce necesită oamenii, se pleacă de la alte idei deodată. Domnul Marinescu, cred că a avut dreptate cu ceea ce a spus, putem pleca de la premizele dânsului, însă la toate reformele la toate prelucrările și revizuirile, trebuie să plecăm de la un punct uh, democratic. Și întrebarea care se pune este cum putem cel mai bine să reacționăm la nevoile și dorințele cetățenilor? Cum putem reacționa la ceea ce vor oamenii? Și eu cred că dacă plecăm de la acest punct, Uniunea Europeană, în primul rând, trebuie să se întărească. Ceea ce e valabil și pentru politica de transport. E nevoie de un punct de plecare democratic și sper să putem găsi uh, soluții alternative bune pentru ca programele noastre să poată să fie puse în aplicare și pentru ca să ne atingem acele obiective pe care le-am uh, anunțat cetățenilor. De aceea am fost aleși, pentru ca să lucrăm, pentru ca să producem rezultatele pe care le așteaptă cetățenii și trebuie să spun că după tratarea ultimului punct de pe ordinea de zi, am senzația că parcă m-am golit. Sunt dezamăgită. Nu mai am nimic în plus de zis acum. Chiar um, încerc să mă refac după șocul pe care l-am trăit la punctul anterior. Karima Deli. Monsieur le Président, lorsqu'on parle de... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim aici despre buget. Comisia noastră trebuie să fie în stare să facă niște alegeri, alegeri motivate politic, pentru că avem niște obiective concrete pe care vrem să le atingem. În primul rând, astăzi vorbim despre fondul Juncker, nu prea știm foarte bine cum va fi el folosit și apoi există niște angajamente pe care și le-a luat Uniunea Europeană în ce privește COP21. Când citim felul în care bugetul ar trebui să fie orientat ca să se țină cont de obiectivele uh, conferinței părților de la Paris, e bine, nici pe departe nu cred că le vom atinge. Am spus foarte bine că e nevoie despre măsuri concrete pentru a avea orașe inteligente, transporturi inteligente, că trebuie să dezvoltăm mobilitatea urbană, să fie sustenabile, să avem o economie colaborativă, mai ales în ce privește acești ultimi kilometri, ar trebui să investim ca să consumăm uh, local și așa mai departe. Dar toate aceste inițiative nu sunt sprijinite uh, de către buget. Un alt aspect, dacă analizăm finanțările, eu regret că nu mizăm într-o mai mare măsură pe infrastructurile feroviare, pe cele care există deja este un element cheie. Trebuie să insistăm asupra sa. Un al treilea aspect, transportul aerian, care reprezintă un segment de piață important. Știu că discutăm în acest sector despre reducerea um, emisiilor uh, cu efect de seră, dar de ce să nu anticipăm? De ce să nu păstrăm uh, nivelul de finanțare pentru SESAR și, sincer, cred că în acest buget uh, nu se reflectă această idee. Prin urmare, trebuie să consolidăm obiectivele pe care și le-a fixat această comisie și să le reflectăm și în buget. Un ultim lucru, sper că domnul uh, Onidi nu este în sală, în fine eu nu l-am văzut. Eu cer ca în ce privește chestiunea bugetară să fie totul foarte transparent. Domnul Onidi, nu pot să nu vă citez. Cred că în ce privește chestiunea bugetară, trebuie neapărat să ne gândim la aceste mari proiecte inutile. Nu se poate ca aceste proiecte inutile, și stimată comisă știți despre ce proiecte vorbesc, da, toată lumea dă din cap, da, eu cred că în ce privește aceste proiecte inutile, ar trebui să ne gândim mai bine cât de transparentă este finanțarea lor, căci eu, sincer, astăzi nu văd în ce fel alegerea anumitor proiecte răspunde așteptărilor cetățenilor. Eu nu vreau ca sfârșitul acestei legislaturi să spunem că am finanțat niște proiecte care nu sunt direct utile cetățenilor ceea ce este cazul cu aceste proiecte pe care eu le numesc inutile. Mulțumesc, domnule președinte, sper să primești un răspuns. Danke sehr und Monsieur Onidi hat nun das Wort. Domnul Onidi are cuvântul acum. Thank you, Chair. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că îmi dați ocazia să iau cuvântul Vreau să uh, laud munca domnului Marinescu. Proiectul său de aviz este excelent, conține multe elemente esențiale. Vreau să aduc un omagiu realizărilor uh, din cadrul uh, CEF și TNT, inclusiv uh, în fosta legislatură și în primii ani ai acestei legislaturi. Există mai multe aspecte cheie. În primul rând, uh, infrastructurile de transport, uh, nu doar uh, cele fizice, ci și văzute ca un fel de vector de inovare. Acestea sunt bine menționate în proiectul de aviz, de asemenea finanțarea pentru aceste infrastructuri, pentru inovare. Pentru mine cele două merg mână-mână. Apoi, se pot finanța atât de multe proiecte bune, nu doar cel pe care l-a menționat doamna deputat, dar sunt multe alte proiecte care sunt uh, foarte valoroase, trebuie să fie finanțate. Dar este nevoie de o replanificare, de o consolidare a capacității bugetare, indiferent de scenariul adoptat și uh, în pofida eforturilor de mobilizare a noi uh, fonduri, să știți că granturile rămân o sursă importantă de finanțare în sectorul transportului. Eu cred că acest proiect de aviz este un mesaj important. Haideți să nu alegem doar soluțiile foarte simple, nu doar EFSI. Avem și alte instrumente de finanțare, trebuie să le folosim dar finanțarea prin intermediul granturilor rămâne indispensabilă. Domeniile cheie care sunt descrise aici, cum spuneam, inovarea, uh, combustibili uh, biologici, uh, tot ceea ce ține de transporturile inteligente și, în sfârșit, capacitatea de finanțare a agențiilor competente și aici vedem legătura cu cel de-al patrulea pachet feroviar, unde avem o adevărată provocare pentru ca acesta să uh, devină realitate cât mai repede cu putință dacă vrem să avem un sistem feroviar funcțional. Ca să răspund la câteva dintre comentariile formulate. Primul, despre ce a spus domnul Telișca, da, într-adevăr, trebuie să avem o legătură mai solidă cu Orizont 2020 și credem că există, da, acest potențial din um, EPSI. Um, și apropo de ce a spus doamna Dali, Unul dintre domeniile pe care ar trebui să le analizăm în cadrul acestei revizuiri la jumătate de parcurs și în vederea pregătirii noului CFM este, apropo de priorități. Avem acum uh, suficientă experiență ca să ne dăm seama că uh, anumite elemente precum uh, combustibile alternativ, transporturile inteligente, uh, intermodalitatea sunt Uh, axe care trebuie finanțate și pe viitor. Și în ce privește concluziile domnului Teliș, că da, trebuie să realocăm finanțarea, indiferent sub ce formă, dar concluzia este că, da, avem nevoie de mai mulți bani. Și vă mulțumesc că uh, mențineți presiunea pe plan politic, pentru că dezbaterea promite să fie foarte dificilă și știm că miza este uriașă. Mulțumesc. Acum domnul raportor are cuvântul. <laughs> No, I... Sorry, thank you, uh, uh, chair, Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că nu am putut fi prezent, dar am câteva notițe. Aș vrea să explic încă o dată articolul 10, unde solicit pentru distribuirea banilor nefolosiți în uh, fondurile de coeziune uh, pentru conexiune transfrontaliere în acele țări vizate. E vorba de 10 miliarde alocate CEF din politica de coeziune pot fi utilizate pentru țările uh, din programul de coeziune până la sfârșitul lui 2016. Dacă nu introduc proiecte Până la sfârșitul acestui an, în decembrie, pe această secțiune, acești bani vor reveni la bugetul total. Eu ce solicit e ca la acel moment acești bani să fie utilizați pentru conexiunile transfrontaliere. Și, încă o dată, s-ar întoarce la țările eh, din programul de coeziune. Eh, am auzit niște comentarii eh, referitoare la COP21. Cred că cerul curat face multe lucruri în această direcție și poate că tranziția în domeniul feroviar va aduce elemente pozitive pentru mediu. Trebuie însă să alocăm foarte mulți bani pentru transporturi, așa încât să avem conectivitatea pe care ne-o dorim pentru creștere, dezvoltare și ocupare. Mulțumesc! Danke sehr. Die Frist für Änderungsanträge ist... Mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este 19 aprilie la ora 12. Și acum va trebui să ne grăbim pentru că trebuie să mai vorbim despre punerea în aplicare a acordului uh, Națiunilor Unite pentru persoane cu handicap și raportor domnul și are cuvântul. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Please allow me to continue my speech in Croatian. Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Stimați uh, colegi, permiteți-mi întâi să vă mulțumesc pentru amendamentele introduse care îmbunătățesc avizul meu și sporesc uh, calitatea textului. De la ultima întâlnire știți că doamna Stevens, raportor pentru întregul raport la Comisia Amplă ne-a permis să ne ocupăm cu aspectele ce țin de transport și dumneai va încerca să insereze avizul nostru în raportul general. Iată de ce avizul nostru e important să fie limpede și concis. cum spuneam, trebuie să fim cât mai conciși, dar să transmitem un mesaj clar. Și, din păcate, tocmai din acest motiv, voi fi nevoit să resping unele dintre amendamente, deși ele sunt cât se poate de justificate și de înaltă calitate, însă scopul nu e acela de a repeta diversele elemente ale textului. Am să mă întâlnesc din nou cu doamna Stevens, tocmai pentru a reitera elementele esențiale ale avizului nostru și pentru a discuta felul în care Dumnezeu va integra avizul nostru în raport. Dumnezeu s-a exprimat deja favorabil vis-a-vis -vis de cooperarea noastră și, prin urmare, am toate motivele să cred că rezultatul va fi unul satisfăcător. Aș dori să vă informez că joi, 21 aprilie, Va avea loc o ședință a raportorilor din umbră și amendamentele de compromis uh, vor fi supuse atenției noastre în zilele care vin și de aceea vă invit ca înainte de data citată să îmi uh, înaintați opiniile dumneavoastră. Sper că am fost cât se poate de succint. Mulțumesc! Mulțumesc! A durit, uh, durat un pic mai mult din cauza traducerii. Mare... vă rog, te rog. Tu la colegi. Eh? Mulțumesc uh, foarte mult colegilor care au uh, înaintat un aviz excelent. Eu am înaintat câteva amendamente care pot contribui în general la îmbunătățirea calitativă a textului, dar sunt convins că majoritatea vor putea intra în amendamentele de compromis. Mai am câteva dubii însă în legătură cu anumite amendamente care fuseseră înaintate deja. Eu uh, personal mă pricep foarte mult la tema aceasta și aș vrea de aceea să dau o soluție rațională, o soluție care să aibă sens. Însă sunt împotriva faptului ca acum să mai punem mai multe sarcini pe uh, toate aceste um, decizii și pe utilizatori până la urmă. Eu cred că tocmai utilizatorii sunt cei care trebuie să aibă la dispoziție un sistem mai bun pentru a putea să-și pună în aplicare propriile necesități și pentru ca această societate și accesul la mai multe uh, servicii să poată să dea un imbol de economiei și să ajute cetățenii. Eu cred că trebuie să ajungem la o creștere mai mare și aș vrea să subliniez cât de important este să avem acces la serviciile acestea în uh, întreaga Uniune, Uniune Europeană și cred că Accesul la informații este la fel de important. Același lucru se referă și la comunicarea alternativă, la legăturile care sunt necesare pentru comunicare. Oricum, mulțumesc foarte mult pentru amendamente, amendamente foarte importante și care vor uh, schimba ceva pentru oamenii cu, ce, cu dizabilități. Vreau să subliniez încă o dată cât de important este să avem și formări uh, și uh, training pentru persoane cu disabilități și mă bucur că am primit atâtea amendamente la teme atât de sensibile. Aceste amendamente au dus la întărirea textului. Vă mulțumesc foarte mult tuturor care m-au ajutat să îl îmbunătățesc. Mulțumesc. Lucy Anderson. Dear colleagues, I'm speaking on behalf of the uh, Socialist and Democrats group. Vorbesc în numele grupurilor, grupului social și democratiților Olga Senhalova, colega mea, care este raportorul nostru din umbră, din păcate nu a putut fi astăzi aici și am lucrat cot la cot cu ea pe mai multe amendamente. Doresc întâi să-i mulțumesc raportorului pentru propunerea de aviz și pentru comentariile constructive făcute și de ceilalți colegi. Uh, Textul e o foarte bună bază pentru munca noastră, așa încât amendamentele grupului nostru nu fac decât să suplimenteze sau să amelioreze propunerea de aviz și nu criticăm într-un nimic acest text și aș sublinia un punct important pentru a înlătura barierele în transporturile europene. E nevoie, deci, de infrastructură, de transporturi și de turism. În ce privește evaluarea la mijloc de parcurs a strategiei pentru persoanele cu handicap, e eh, bine, aceasta a fost amânată pentru 2015. E nevoie să găsim fonduri suplimentare pentru a finanța proiecte ce țin de mobilitatea persoanelor cu handicap mm, sau un card european al persoanei cu disabilități, prin intermediul CEF sau alte forme de finanțare. Susținem amendamentele pentru o mai bună cooperare, schimbul de date și informații între statele membre și schimb de bune practici. În concluzie, Olga Senalova, împreună cu mine, dar și alții, așteptăm cu interes uh, de a conlucra cu toți raportorii pe textul de compromis și cred că găsirea unei poziții comune nu va fi un lucru greu. Vă mulțumesc! Danke sehr, jetzt ist Bilbao. Mulțumesc, Izascun Bilbao. Eh, președinte, de manera breve. Mulțumesc, domnule președinte, foarte rapid. Pentru a justifica cele șase amendamente pe care le-am introdus, În primul rând, o uh, idee, uh, de, o definiție, mai bine spus, din partea diverselor organizații, cum definim persoana cu handicap, o persoană cu uh, probleme funcționale, cu probleme de mobilitate, e bine, uh, amendamentele noastre merg în această direcție. Există 80 de milioane, 80 de mii de persoane care suferă de o uh, incapacitate sau disfuncție uh, funcțională. Și E limpede că trebuie să ameliorăm accesibilitatea. Aș reaminti nevoia de a colabora, de a interveni la nivel local, regional. Fiecare are competențe diferite. Trebuie citată și nevoia de a adapta accesul la aeroporturi. și trenuri, pentru că uh, zilnic aud persoane care spun că gările nu sunt uh, adaptate. Va trebui să facem eforturi pentru a împărtăși bunele practici acționând la nivel european, fără a reinventa roata. Astfel putem doar construi o Europa justă. Trebuie să inovăm uh, și în acest domeniu. Trebuie să ținem seama de toate experiențele noastre comune mm, din programul până în 2020, pentru că handicapul nu trebuie să fie un obstacol. Anumite amendamente care au fost prezentate ne oferă realmente posibilitatea uh, de a include această șesime a populației europene care adesea e blocată la ea acasă pentru că nu se poate deplasa. Trebuie să-i ajutăm și pe ei să devină independenți. Vă mulțumesc! Mulțumesc și ultimul Dita Koch. Mulțumesc foarte mult în primul rând colegului meu pentru propunerea sa de aviz foarte solidă, foarte bună. Am făcut câteva amendamente, că mi-am permis să mai adaug ceva în legătură cu legăturile transfrontaliere multimodale um, pentru persoanele cu dizabilități și drepturi de prioritate pentru călătorile multimodale. Momentan, uh, drepturile pasagerilor um, sunt uh, separate momentan de toate acordurile existente. Eu cred că ar trebui să cerem însă și ca pentru toate persoanele, deși persoanele cu disabilități, să existe un acces direct la ieșirile de urgență, de exemplu, la, în toate, uh, în toate spațiile necesare. Mulțumesc! Mulțumesc și acum raportorul, vă rog. Uh, zahvaljujem, gospodine predsjedniče, bit ću vrlo kratak. Uh, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, am să fiu din nou subcint și aș mulțumi tuturor colegilor pentru comentarii și pentru contribuții Aștept cu interes întâlnirea noastră de joi 21 aprilie și voi aprecia comentariile dumneavoastră pe care probabil mi le veți trimite în scris și asta mai repede. Vă mulțumesc! Danke sehr. So, wir kommen jetzt zu den Abstimmungen, aber die Bun, acum trecem la vot, dar nu putem să votăm aici și la ora 11 trebuie să părăsim sala la fără 10. Mai avem un minut pentru a elibera sala. E vorba de ASP 5E2, în care trebuie să ne mutăm acum. ASP 5E2, ne vedem acolo la ora 11. Vă rog să vă luați toate documentele din această sală, pentru că nu revenim în sală și acum vine altcineva aici, o altă comisie care a făcut schimb cu noi. Mulțumesc foarte mult uh, tuturor celor care au făcut posibil această schimbare pentru ca să găsim în fine acest acord. Mulțumesc! One sec. I think we can start. Please take a seat. Dragi colegi, cred că putem începe. Vă rog să luați loc, să vă instalați. Ein check. Und zwar... Facem o verificare în primul rând. S-a deschis votul ca să verificăm consolele. S și D1 în plus. 3 în plus chiar. Und EPP? Nur S&D hat 3 zu 4. Numai S ul au 3 în plus, tot restul sunt în regulă. 3 persoane sunt în plus de la S Credeam că aveați 3 în minus, dar vă că aveți 3 în plus. Yes, on you it's, it's noted. Yeah, yeah. Nun? Nun? Immer noch ein zu viel. Immer noch ein zu viel. Tot mai o persoană în plus de la și D. Acum e în regulă. Acum e în regulă. Așa e bine. Vă mulțumesc pentru organizarea excelentă, în ciuda amânării votului pe 11, suntem în număr foarte mare. Și trecem acum la primul raport, uh, Dumping Social în Uniunea Europeană, raportor Jens Nielsen și vă propun să votăm direct. Mai întâi, compromisul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se verifică, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis. 21 pentru, 20 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Compromisul 3. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 40. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 41. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 43. Cine-i pentru? Împotrivă? Verificăm. Amendamentul 43 se verifică. Paul, te rog. S-a deschis votul. S-a închis. 23 la 20 și 4 abțineri se adoptă. Amendamentul 44. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se verifică din nou. S-a deschis votul și s-a închis. 21 pentru, 25 împotrivă, se respinge. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 47, cine pentru, împotrivă, abțineri. Se verifică amendamentul 47, uh, s-a deschis votul și s-a închis. 22 pentru, 25 împotrivă, nicio abținere se respinge. Amendamentul 68. Cine-i pentru? Împotrivă, Abțineri se verifică. Vă rog, amendamentul 68 și el. S-a deschis votul la acesta. S-a închis. 25 pentru, 21 împotrivă și o abținere se adoptă. Compromisul 4. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri se verifică. Se deschide votul. Se închide. Și sunt 23 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. Compromisul 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 65. Pentru. Împotrivă abțineri, verificăm, vă rog. 65. S-a deschis votul. S-a închis. 22 pentru, 22 împotrivă și se respinge. Amendamentul 66. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 66. S-a deschis votul și s-a închis. 22 pentru, 25 împotrivă, nicio abținere se respinge. Compromisul 6, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. 23 pentru, 23 împotrivă, o abținere, deci se respinge. Amendamentul 69, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul... Da? Verificăm dacă vreți. 69. Se deschide votul. Verificăm. Se închide. 21 pentru 25 împotrivă. Se respinge. Da, arăta altfel, într-adevăr, când ați ridicat mâna. Amendamentul 67. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se verifică 67, vă rog. cine pentru... Uh, se deschide votul. Se închide. 20 pentru, 25 împotrivă, două abțineri, se respinge. Compromisul 7, vot cu apel nominal, se deschide. S-a închis votul. 23 pentru, 23 împotrivă, o abținere se respinge. Amendamentul 145. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 69. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 70. Cine-i pentru? Împotrivă, Abțineri se verifică 70 și s-a deschis votul. Amendamentul 70. S-a închis. 21 pentru, 25 împotrivă, o abținere se respinge. Compromisul 8. Tot cu apel nominal. S-a deschis votul. și s-a închis. 20, 37 pentru 8 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Amendamentul 93 acum. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 95. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. De asemenea, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. 40 pentru 5 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Amendamentul 112. Cine-i pentru? Împotrivă? abțineri, verificăm. Amendamentul 112 se verifică, s-a deschis votul, s-a închis, 21 pentru, 26 împotrivă, se respinge. Amendamentul 134 pentru, împotrivă, Verificăm. Se respinge, zic eu, dar haideți să verificăm dacă doriți. 134. Da, 134. Am zis. 134. S-a deschis votul. S-a închis. 22 pentru, 25 împotrivă, respins. Amendamentul 113. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 121. Pentru. Împotrivă, abțineri, vreau să verific. 120 nu se verifică. Se închide votul. 22 pentru, 24 împotrivă, o abținere respins. Amendamentul 124 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 128. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se verifică 128. Vă rog. S-a deschis votul. S-a închis. 20 pentru 23 împotrivă 4 abțineri respins. Amendamentul 129. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 130. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 111. Pentru. Se adoptă, am zis. Da, am zis că se adoptă. 111. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Da, verificăm. 111. S-a deschis votul. S-a închis? 30 pentru, 16 împotrivă, o abținere se adoptă. Trecem la compromisul 12. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 142. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm 142. S-a deschis votul. S-a închis. 23 pentru, 24 împotrivă, respins. Compromisul 13. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 14. 14A trebuie votat. Așadar, cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 14A. S-a deschis votul. S-a închis. 25 pentru, 22 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Atunci, compromisul 15 acum, tot vot cu apel nominal s-a deschis votul. Nu, 14 e caduc pentru că s-a aprobat 14A. Uh, deci, votul pe compromisul 15 s-a deschis votul pentru că este cu apel nominal. și s-a închis. 26 pentru 21 împotrivă se adoptă. 166. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 167 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 169. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 16. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 17. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 196. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 196. 196. S-a închis votul. 22 pentru, 23 împotrivă, abținere respins. 197. cine pentru? Împotrivă, abțineri respins. Compromisul 18. cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19. cine pentru? Îmi cer scuze, amendament oral. Da. Ah, also gegen das oral amendment. A, există mai mult de două persoane, mai mult de trei persoane împotriva amendamentului oral, deci se respinge. Așa e regula, vă rog să o respectăm. Atunci trecem mai departe la compromisul 19. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 225. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și oaspeții trebuie să facă liniște, vă rog, în sală la vot. Amendamentul 233. Uh, pentru? Nu. Da, 233. Cine-i pentru? Împotrivă? Se verifică 233, vă rog. S-a închis. 21 pentru, 26 împotrivă, se respinge. Amendamentul 234 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 234 se verifică. S-a deschis. S-a închis. 21 pentru, 23 împotrivă și 3 abțineri se respinge. 235 acum, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 236, cine pentru? Împotrivă, abțineri, vreau să-l verificăm, s-a deschis votul la 236. S-a închis. 20 pentru 26 împotrivă o abținere respins. Compromisul 21. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. cine pentru? Împotrivă. Respins. Compromisul 22. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 19. Da, mulțumesc. Amendamentul 19. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se verifică. Amendamentul 19. S-a închis. 24 împotrivă, 22 pentru se respinge. Amendamentul 20. Două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bine, verificăm partea a doua. Se închide votul, 25 pentru, 21 împotrivă, o abținere se adoptă. Amendamentul 21, cine pentru? Împotrivă, a, Abțineri respins. Amendamentul 22. cine pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se verifică 23. S-a deschis votul. S-a închis. 20 pentru 26 împotrivă. O abținere respins. Amendamentul 24. cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendul 25. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 26. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 27. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vrea raportorul să ia cuvântul. Vă rog, Jens Nielsen, vă dau cuvântul. I just want to say that... Mulțumesc. Vreau doar să spun că, în ciuda faptului că am pierdut votul pe mai multe chestiuni importante, vreau să recomand grupului meu ca la votul final să voteze pentru acest raport. Vă mulțumesc, sper că a auzit toată lumea. Acum avem un vot cu apel nominal final. S-a deschis votul. S-a închis. 34 pentru, 6 împotrivă, 7 abțineri și astfel se adoptă și mulțumesc foarte mult raportorului și raportorilor din umbră. Ich habe es nicht. Trecem la vot cu privire la protocolul de modificare a spațiului uh, aerian cu Georgia în vederea aderării Croației, în urma aderării Croației. Raportor Francisco Asis și avem un singur vot la acest raport, un vot cu apel nominal și s-a deschis acum. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul, avem 42 de voturi pentru, 1 împotrivă și se adoptă. Trecem acum la votul cu privire la protocolul pentru schimbarea uh, acordului cu Israelul după aderarea Croației la Uniunea Europeană. Același uh, raportor, Francisco Assis, și trecem direct la vot cu apel nominal. S-a deschis votul. s-a închis. 46 pentru, 1 împotrivă și se adoptă. Trecem acum la votul cu privire la prescrierile tehnice, um, indicații tehnice aplicabile navelor de navigație. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, chairman, very briefly, colleagues. Uh, Mulțumesc. Foarte pe scurt, dragi colegi. Uh, Vreau să-mi exprim mulțumirile cele mai calde. Întâi, dumneavoastră, domnule președinte, pentru leadership-ul de care ați dat dovadă în acest proces, o aventură foarte lungă, pot să spun, uh, o aventură de doi ani după plecarea Corneliului vorman Col, care ne-a lăsat moștenirea acest raport. Am crezut că vom încheia acest dosar rapid, dar n-a fost cazul, a durat doi ani. Dar vă mulțumim pentru susținere, mulțumiri raportorilor din umbră care uh, au fost de acord să menținem aceeași linie a Parlamentului European în această bătălie interinstituțională pe care o purtăm. Mulțumesc președinției olandeze, de asemenea, pentru atitudinea deosebit de constructivă care ne-a permis să deblocăm acest dosar după, iată, mai bine de 2 ani. De asemenea, excelenta muncă depusă de secretariat, mulțumesc lui Dominic și uh, mulțumim susținerii serviciului juridic în care a făcut o treabă excelentă. În fine, aș spune că rezultatul acestei munci de echipă a arătat că puterile Parlamentului au fost prezervate grație actelor de, delegate. Toate acestea s-au făcut pe fondul acordului interinstituțional și acest dosar tehnic este un prim test, dacă vreți, în contextul acestui acord interinstituțional și a fost extrem de important că noi am fost în măsură să salvgardăm puterile Parlamentului și asta grație cooperării tuturor raportorilor din umbră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum, în calitate de președinte de comisie, aș dori să mai subliniez încă o dată mulțumirile noastre către toate instituțiile numai că s-a uitat o persoană fără de care acest rezultat nu ar fi fost posibil, care este chiar dânsul, domnul Belet. Mulțumesc foarte mult pentru angajament, pentru munca foarte grea pe care ați depus-o în acest dosar. Fără dumneavoastră nu s-ar fi putut ajunge aici. Cred că putem să-l aplaudăm. Also, bevor wir zur Abstimmung kommen. Și înainte să trecem la vot, după cum știți, e vorba aici la vot numai la adoptarea acordului cu Consiliul. Deci dacă se confirmă mandatul pentru trilog, atunci eu o să trimit o scrisoare președintelui Coreperului și voi spune așa, dacă Consiliul va transmite mai departe în forma aceasta Parlamentului uh, această recomandare, noi vom face recomandarea de a accepta fără niciun amendament uh, recomandarea Consiliului. Așadar, trecem la vot. Acum vot cu apel uh, nominal, de fapt vot electronic. Nu e vot cu apel nominal, precizează președintele, e doar vot electronic și s-a închis votul. 43 pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri se adoptă și încă o dată felicitări și mulțumesc foarte mult către domnul Berelt. Iar acum reuniunea s-a închis și trecem la reuniunea coordonatorilor, în camera.